putem considera că aceste procese verbale au fost adoptate. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordine de zi, aș vrea să vă spun că avem în tribună o delegație de la Parlamentul Sud-African. Bine ați venit! Acești delegați vor lua parte la cea de-a 14-a întâlnire a delegației interparlamentare uh, Parlament European, uh, Parlament uh, din Africa de Sud. De asemenea, Ioan Marie Luis Faps și dumneavoastră este prezent și vreau să uh, îi mulțumesc pentru prezență. Este însoțită de domnul Tulas Taxi, deci, care este președintele Comisiei pentru Relații Externe, și mai sunt și alți deputați sud-africani prezenți. Știți că acest Parlament împărtășește aceleași valori de democrație și de drepturile omului și de cooperare internațională, precum și Parlamentul nostru. Africa de Sud uh, nu este numai o țară puternică în continentul african, ci și uh, o țară emergentă o țară care vrea să participe la rezolvarea crizei mondiale. Dorim să ne întărim dialogul, să-l aprofundăm cu această țară, pentru că considerăm că cele două regiuni ale noastre trebuie să conlucreze numai pe, nu numai pentru a rezolva criza actuală, ci și pentru a avea uh, o guvernanță la nivel mondial spre beneficiul tuturor. Deci, încă o dată, bun venit colegilor din Africa de Sud. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Elmar Brock în ce privește aspectele instituționale ale înființării Serviciului European pentru Acțiunea Externă. Takže já nejdříve udělím slovo Elmaru Brokovi, našemu zpravodaji. Deci, stimate domnule Brock,